Hello, colleagues. Perhaps we could uh, uh, look to make uh, a start of this budget control. Dragi colegi, haideți să începem întâlnirea. Înainte de toată vestea bună este că eu voi fi președintele în această după-amiază. Vestea proastă însă este că sunt cam răcit, nu prea am voce, dar am să încerc să fac un efort până la sfârșitul ședinței. That type of person. Uh, You see the agenda. Ați văzut ordinea de zi, punctul punct adoptare ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, o considerăm adoptată. La comunicările președintelui aș dori să vă spun limbile disponibile sunt disponibile la Cont News. Ședința este transmisă pe internet, ca de obicei. Sper că aveți cu toții uh, cartelele de vot. Mâine votăm, nu astăzi. Apoi punctul 3, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor dinainte. Aveți lista datelor respective și dacă nu sunt obiecții, până la sfârșitul ședinței de astăzi, atunci aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Am terminat cu comunicările și acum putem trece la ordinea de zi propriu-zisă, adică la punctul 4, descărcarea de gestiune acordată agențiilor pentru 2016. Bun venit colegilor care uh, reprezintă agențiile. Sunt uh, câteva persoane în sală. În urmă cu câțiva ani uh, m-am ocupat chiar eu de descărcare, descărcare. A fost o experiență foarte plăcută. Mă bucur să vă uh, revăd uh, din nou pe toți. Uh, poate cel mai bine ar fi să traducem, uh, să, să dăm cuvântul domnului Țațus uh, de la Curtea de Conturi care uh, ne va prezenta rezultatele uh, rapoartele pentru anul 2016 în ce privește agențiile. Vă rog, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, mulțumesc colegilor care m-au ajutat să pregătesc această prezentare. Aș dori să vă prezintă și câteva diapozitive, pentru că, din punctul nostru de vedere, toate uh, agențiile sau toate instituțiile numite agenții trebuie să fie tratate și examinate împreună. Curtea de conturi a încerca și să uh, aducă o anumită plus valoare în acest exercițiu anual de uh, compilare și de redactare a rapoartelor privind uh, um, descărcarea de gestiune pentru 41 de Uh, agenții europene și de aceea am hotărât să facem uh, un pas înainte, deci să uh, compilăm um, rapoartele de tip rezumat și vă invităm să luați și broșura care vă stă la dispoziție la intrarea în sală, care conține informațiile necesare, deci are informații generale în ce privește funcționarea agențiilor. În orice caz, mai multe informații decât în anul precedent. Și în anul trecut v-am uh, pregătit un raport de sinteză privind activitatea agențiilor, care încă nu uh, are putere uh, oficială în Europeană, dar Uh, mă bucur de faptul că Parlamentul European citează acest raport de sinteză în, uh, în rezoluția de descărcare uh, privind conturile Uniunii. Eu cred că este foarte important mm, nu ca să ridicăm așa în slăvi, în slavă agențiile, dar cred că e foarte util să vă uh, dăm câteva informații prin care să înțelegeți că rețeaua agențiilor trebuie să fie menținută uh, pentru ca ea să funcționeze cum trebuie. În primul rând, uh, împărțirea agențiilor între statele membre. Vedeți uh, că uh, există două săgeți roșii uh, care identifică probleme majore care vor apărea în viitorul apropiat și care uh, se regăsesc și în uh, aliniatele din raport, uh, deci Agenția Bancară Europeană și Agenția Europeană a Medicamentelor. Deci activitatea uh, acestor două agenții Uh, care va fi transferată dintr-un stat membru în alt stat membru va fi uh, dificil de realizat, nu, dat, nu numai datorită transferului de personal uh, sau de competențe, ci și datorită problemei financiare. E vorba și de acordurile de închiriere a clădirilor și aș dori să vă spun că Agenția Bancară, EBA, se află într-o situație mai privilegiată pentru că există un uh, contract uh, de închiriere cu o clauză de exit, însă pentru Agenția de Medicamente nu există o astfel de clauză în contract, dar reprezentanții acestor agenții poate vă pot uh, prezenta situația mai bine. În ce privește banii, bugetul, agențiile nu sunt poate atât de importante dacă e să facem uh, uh o raportare la bugetul european, deși am încercat uh, să uh, calculăm punctele procentuale anual, dar uh, vedeți că uh, modul în care sunt finanțate agențiile e foarte diferit. Există și o agenție care nu face obiectul descărcării, Bordul European de Rezoluție, există un uh, fond uh, special de rezoluție care uh, nu e uh, complet despărțit de cheltuielile administrative ale acestei agenții, ceea ce ar putea da naștere unor probleme și deci v-am sfătui să vă mai gândiți la um, reglementarea care Uh, din care decurg procedurile de contabilitate pentru aceste agenții. Bugetul total pentru agenții este de 3,4 miliarde de euro, din care bugetul european reprezintă 2,3%, restul provenind ori de la statele membre, ori de la sectorul privat. Ceea ce, bineînțeles că, pentru anumite agenții, uh, generează probleme sau riscuri, uh, tocmai în perspectiva Brexitului. Deci dacă agenția primește uh, finanțare de la mediul de afaceri, atunci întrebarea care se pune este că după Brexit, după ce piața unică va scădea, deci întrebarea este dacă activitatea economică va rămâne identică sau va scădea și ea, ceea ce poate însemna că contribuția la bugetul acestor agenții va scădea. Pe de altă parte, și de exemplu, în agenția, pentru agenția privind medicamentele, e valabil acest lucru, o agenție poate să rămână un actor mondial important, dar chestiunile de competitivitate ar trebui să fie și ele discutate uh, în uh, partea de urgent uh, din conturile financiare și sperăm să se întâmple acest lucru pentru agenții la anul. Aici aveți uh, agențiile în funcție de natura lor, avem agențiile centralizate cu trei metode de finanțare, alte instituții sau alte organisme. Am uh, menționat uh, SRB-ul, apoi EIT, uh, o altă agenție care a fost discutată foarte mult anul trecut cu ocazia descărcării de gestiune. Astăzi trebuie să discutăm încă trei agenții, Agenția de Furnizare Euratom, o agenție mică, care este auditată doar de către Curtea de Conturi, și agențiile uh, executive ale Comisiei, în număr de șase, finanțate pe deplin din bugetul european. Tot în broșură aveți uh, un grafic foarte interesant pe care vă invit să-l studiați pentru dezbaterea de astăzi și care prezintă ponderea bugetului Uh, și uh, numărul de angajați. Vedeți că nu există o corelare, o legătură directă între, pentru acești parametri, dintr-un motiv simplu. Uh, în unele agenții uh, au nevoie de personal, personal pentru politicile europene în natură, să spunem, deci nu este nevoie pe, de bani pentru ele, e, voie, e nevoie de bani doar pentru salarii. Alte agenții au nevoie de uh, granturi și de alte uh, forme de finanțare. Uh, deci nu au nevoie de un personal prea numeros, dar uh, au nevoie de o finanțare uh, foarte importantă. În ce privește acordurile de audit, doar câteva cuvinte, avem încă uh, două tipuri de modele, deci două modele de audit. Unele sunt auditate sau conturile uh, sunt auditate de către companii uh, private de audit care ne transmit concluziile și, bineînțeles, că Curtea de Conturi uh, uh, dă verdictul final, final, ca să spunem așa, și alte agenții sunt auditate exclusiv de către Curtea de Conturi. Nu e, să zicem, uh, modul cel mai rațional de a face audit, dar care ar putea face obiectul unei alte dezbateri pe viitor. În ce privește avizele de audit, aceste avize curate Uh, ele vizează uh, fiabilitatea conturilor pentru toate agențiile. Uh, avem o excepție din cele 41, e nevoie de o, un aviz calificat. Putem avea tot felul de dezbateri în legătură cu aceste avize, dar concluzia mea e că dacă ne uităm la situația agențiilor, pe ansamblu este bună, cu adevărat bună. Deci, putem spune că Uh, doar un aviz calificat uh, din situația celor 41 de uh, agenții e un rezultat satisfăcător. Pe de altă parte, aș spune așa spontan că nu ar trebui să dăm vina doar pe o agenție, pentru că se află într-o situație dificilă. Dacă ne uităm la comentariile pe care le-am făcut în raportul nostru, vă dați seama că avem 115 astfel de comentarii care figurează la anexa 2 din uh, raport. Și aici puteți constata că doar șapte uh, din cele 41 de agenții au primit uh, aceste rapoarte anuale curate, să zicem, fără comentarii sau sugestii. Altele au primit recomandări. Sigur că nu toate recomandările noastre pot fi calculate în bani sau uh, cuantificate. Să zicem că am identificat uh, erori. Uh, asta nu înseamnă că ele depășesc plafonul de 2%, pragul de materialitate stabilit de către Curtea de Conturi. Într-o singură situație, s-a depășit plagul de 2% uh, pentru um, uh, EASO, ceea ce nu înseamnă că aceste greșeli care pot apărea în uh, domeniul licitațiilor nu figurează și la alte agenții. Există câteva probleme de natură orizontală pe care ar trebui să le discutăm. Deci, în pofida unei situații aproape satisfăcătoare, e loc de mai bine pentru a îmbunătăți situația agențiilor situația financiară. Și de ce? Tocmai datorită uh, elementelor din primul diapozitiv, datorită rețelei agențiilor, datorită acestei constelații a agențiilor. Uh, deci această constelație poate să fie observată de către uh, toți cetățenii europeni. Aceste instituții europene sunt expuse uh, uh, în mod direct tuturor cetățenilor, să spunem, din toate statele membre, deci agenții, uh, activitățile lor sunt perfect transparente. Bineînțeles că noi audităm nu miezul activității agențiilor respective, dar felul în care, deci legalitatea și regularitatea conturilor sau a tuturor tranzacțiilor ar trebui să caracterizeze instanțele europene pentru ca cetățenii europeni să aibă și mai mare încredere în uh, Uniunea Europeană uh, și pentru a nu da mereu uh, vina pe instituțiile europene pentru tot ce li se întâmplă rău în viață. M-am referit deja la riscurile legate de Brexit, nu o să mă refer aici la viabilitatea uh, veniturilor, e un alt aspect pe care l-am putea discuta, dar uh, care fac, facem cu obiectul analizei noastre. Acum aș mai adăuga doar încă ceva. Deci, dacă ar trebui să uh, descriem situația în momentul închiderii conturilor, deci 1 iulie 2017, ar fi fost mai multe avize calificate însă grație cooperării excelente între agenții și în Curtea Europeană de Conturi, am reușit să corectăm greșelile, pentru că greșeala e umană, dar e și mai umană să corectezi, să întreptezi o greșeală acolo unde se poate. Și aici cred că ne-am adus uh, o mână de ajutor foarte importantă mai multor agenții. Ce am observat în comentariile noastre specifice și aici uh, am încercat să facem o clasificare pe mai multe uh, părți uh, din raportul nostru. Deci am identificat șase domenii pentru care am făcut aceste uh, comentarii. O să menționez o parte dintre ele, nu o să vă răpesc prea mult timp pentru că aveți uh, broșura la dispoziție. Uh, resursele umane, uh, ce ne îngrijorează uh, e faptul că se respectă sau nu se respectă regulile, ci apar probleme mai ales la agenții în activitatea lor de zi cu zi. De exemplu, uh, EIT s-a discutat uh, anul trecut situația, a spus că nu are suficient personal la dispoziție, care are nevoie de mai mulți angajați pentru a uh, gestiona fluxurile financiare uh, pe viitor în mod mai transparent. Câteodată, resursele umane au reprezentat un factor determinant, uh, de exemplu mă gândesc la situația EASO, la EASO s-a triplat bugetul, dar personalul a crescut doar cu o treime însă uh, s-a dovedit că această agenție nu a făcut față provocărilor și s-a dovedit că majorările respective nu erau uh, la înălțimea provocărilor, dar în concluziile de audit a mai uh, consemnat și că în, în această situație ar trebui să ținem cont și de împrejurările externe care influențează foarte mult uh, activitatea agenției respective. Dar personal uh, de calitate uh, rămâne o problemă pentru multe agenții și tot în acest domeniu al resurselor umane poate ar fi bine să invităm reprezentantul Agenției Medicamentelor care trebuie să părăsească Londra și care ar putea să își piardă mult personal. Licitațiile publice rămân o problemă nu numai în agenții, ci în toate instituțiile europene, în toate statele membre, însă dacă uh, în unele state membre se spune câteodată că Bruxelles a stabilit aceste reguli complexe pe care trebuie să le respectăm, dar care considerăm că sunt poate câteodată nepotrivite, cred că instituțiile europene ar trebui, dacă nu pot să respecte aceste reguli privind licitațiile, ar trebui să uh, ceară legiuitorilor să se gândească la schimbări eventuale pentru a nu uh, repeta uh, greșelile în acest uh, domeniu al uh, licitațiilor publice. Pentru că, stimați eurodeputați, cred că sunteți de acord cu mine, e o problemă care îngreunează viața uh, unor uh, companii private care doresc să coopereze cu uh, instituții publice, că e vorba de instituții europene sau uh, naționale. Există o uh, prejudecată conform căreia toate aceste licitații publice sunt uh, trucate ar trebui să uh, corectăm această greșeală. Sigur că nu putem să uh, îndepărtăm toate greșelile, dar nivelul lor ar trebui să fie suficient de uh, mic. În ce privește consultanța în domeniul informaticii la uh, EMA, gestionarea de proiect a fost un uh, proiect pilot al nostru. Împreună cu uh, regularitatea și legalitatea tranzacțiilor am, am studiat și uh, performanța de management Uh, a unei agenții, a fost un proiect pilot. În acest an vom uh, uh, alege o altă agenție și vom face același tip de analiză și ce am identificat, lacune, agenția este de acord cu ele, în raportul nostru aveți mai multe amănunte, dar ce putem constata e că există câteodată o tendință de a reduce personalul, care însă obligă agenția respectivă să recruteze uh, personal uh, pe durată determinată și dacă ai astfel de uh, persoane în, posturi cheie, pot apărea probleme în gestionarea sau în funcționarea agenției respective. Managementul bugetar, evaluările externe sunt pozitive pe ansamblu. Uh, vom uh, continua în această direcție, am cerut uh, sfaturi comisiei. Există un domeniu pe care aș dori să vi-l prezint acum, îl reprezintă peisajul informatic foarte divers. Acest lucru nu poate fi uh, văzut dacă ne uităm la raportul anual al unei agenții, dar dacă examinăm situația tuturor agențiilor, vă dați seama că aceste uh, sisteme de uh, licitații uh, Uh, care sunt necesare în toate agențiile și care ar putea să fie asemănătoare în, la toate agențiile, pentru că nu există chestiuni uh, specifice legate de activitate. Pentru aceste uh, activități, sigur că e nevoie de baze de date uh, specifice pentru aceste activități, dar, în general, în ce privește funcționarea agențiilor, vă dați seama cât de uh, numeroase sunt opțiunile pe care uh, agențiile le folosesc, uh, care, după părerea noastră, duce la o risipă de bani, pentru că am putea avea un uh, format general pentru toate agențiile în acest domeniu. Am ținut cont de recomandările anului trecut și vă pot spune că procesul este în curs. Nu putem spune că suntem pe deplin satisfăcuți, nu ar fi cinstit, dar în orice caz depunem în continuare eforturi și putem merge uh, în continuare. În ce privește anul viitor, cum vedem noi viitorul ciclu de uh, auditare a agențiilor și de redactare acestor uh, anu- uh, rapoarte anuale specifice. Noi ne-am gândit la un uh, raport uh, de audit consolidat, încă e în pregătire, încă uh, analizăm la Curtea de Conturi cum putem proceda pentru a nu pierde informația și valoarea pe care aceste agenții uh, anuale uh, le reprezentau, dar ne-am gândit că mai ales în domeniul juridic să creăm un produs Uh, mai de calitate pe baza acestor observații orizontale pe care le-am uh, colectat și care cred că aduc uh, plus valoare la această activitate de auditare a agențiilor. Deci pentru noi ar fi bine să nu avem 41 de rapoarte anuale, ci un raport pe trei capitole, o introducere generală, în ce privește peisajul agențiilor, apoi un rezumat al rezultatelor de tipul broșurii de aici și al treilea capitol pentru agenții specifice, deci pe uh, chestiuni specifice. Și cred că în acest raport am putea să includem și informațiile auditarea uh, făcută pentru câteva agenții în ce privește eficiența funcționării. Și mai există o idee, nu a noastră, ci care a apărut chiar la Comisia de Control Bugetar, ne-am gândit să grupăm agențiile uh, la uh, capitolul 3 în funcție de domeniul de activitate. Anul trecut s-a făcut această propunere la uh, reuniunea de la Alicante. Am putea avea trei părți sau în, în funcție de alte criterii, dar în orice caz am putea să analizăm uh, situația agențiilor nu uh, de la o agenție la alta, ci în funcție de domeniul de activitate pe uh, grupe. Mulțumesc pentru atenție. Îmi pare rău că am vorbit puțin mai mult decât mi s-a cerut, dar în orice caz vă stau la dispoziție și colegii care fac parte din echipa de audit vă pot răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de amănunțită și vă mulțumesc că ne-ați prezentat atât acele aspecte pe care le considerați încurajatoare, cât și cele pe care le considerați problematice. Cred că acestea din urmă vor fi deosebit de utile pentru membri. Trecem acum la rețeaua agențiilor și coordonatorul din acest an este Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară și uh, domnul director general uh, va lua cuvântul uh, pentru a face observații în numele rețelei executive de agenții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația de a lua cuvântul astăzi. Aș dori să le mulțumesc de asemenea raportorilor uh, pentru descărcare, pentru colaborarea excelentă. Pentru noi, la rețeaua agențiilor europene, prioritatea noastră este de a ne uh, adaptat la, fie, la orice solicitare ar putea avea Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește acele aspecte recurente care putea să fie de interes pentru uh, cont, uh, trebuie să vorbim despre acele sume reportate. Apar uh, deja de ani buni pe ordinea de zi, iar Curtea de Conturi a amintit în raportul său că aceste sume reportate nu sunt negative în sine, Depinde dacă aceste sume sunt folosite în anii ulteriori în scopul în care au fost uh, alocate. Sumele reportate sunt necesare pentru a putea conferi flexibilitatea dorită programelor multianuale. Noi, trebuie, noi credem că ar trebui să ne concentrăm pe acele sume reportate anulate care scot în evidență anticiparea incorrectă a nevoilor bugetare. S-au făcut două observații referitor la aceste sume anulate în 2015 și 2016. Dacă noi împreună cu Comisia Cont și cu Curtea de Conturi am putea ajunge la o concluzie de a ne concentra pe sumele reportate anulate, am elimina în acest fel discuțiile la acest subiect an de an. Am făcut de asemenea eforturi în ceea ce privește politicile privind conflictele de interese. 90% din politicile agențiilor uh, Um, se ocupă de gestionarea și preîntâmpinarea conflictelor de interese, trei agenții au procese asemănătoare în curs sau în proces de a fi finalizate. O imagine asemănătoare se constată și cu um, politicile referitoare la lansatorii de, averti, de um, avertismente. Noua agenții au făcut deja, au redactat politicile în acest sens, însă așteaptă decizia finală uh, din partea Comisiei, decizie care va veni la finele lunii februarie 2018, așadar de îndată. În ceea ce privește descărcarea referitoare la volumul de muncă din rețeaua agențiilor europene, pentru a vă da câteva date, în 2011 raportul de descărcare de gestiune avea 39 de pagini, 39. În 2014 am avut peste 500, iar în 2016 am ajuns la un raport cu aproape 700 de pagini pe care l-am prezentat Comisiei Cont. Firește, suntem gata să continuăm cu raportarea către Parlamentul European și către Consiliu, însă în cadrul agențiilor trebuie să mobilizăm resurse considerabile pentru a răspunde acestor solicitări. Și ajungem aici, cred eu, la nevoia ca noi, agențiile, să punem în aplicare ceea ce numim acel birou de sprijin partajat al rețelei agențiilor. Știm că Parlamentul s-a pronunțat în favoarea acestui birou partajat de sprijin. Cu toate acestea, împreună, Parlamentul și Consiliul nu a reușit să aloce un post de asistent tehnic pentru uh, Uh, gestionarea acestui birou de sprijin partajat în ciuda sprijinului din partea Parlamentului. Vom, ne vom adresa autorității bugetare încă o dată cu o solicitare în acest sens pentru bugetul din 2019. Dacă îmi permiteți câteva observații privind uh, raportul Curții de Conturi, ne bucură întotdeauna colaborarea cu Curtea de Conturi, am primit uh, raporturi foarte clare referitoare la toate agențiile și în ceea ce privește tranzacțiile subiacente, cu excepția unei agenții. Curtea a sprijinit uh, trei idei pe care aș dori să le repet aici. În primul rând, provocarea uh, pe care o pune coeficientul scăzut uh, de corecție. Este o problemă pentru 20 de agenții și riscă să afecteze continuarea activității și executarea activităților. Un exemplu de pildă de la colegii de la Frontex de la Varșovia. Indexul inflației, indicele inflației a crescut cu 7 puncte în ultimii 5 ani, însă coeficientul de corecție a scăzut cu 10 puncte, lucru care înseamnă că colegii de la Frontex se confruntă cu următoarea situație. Traiul devine tot mai scump și primesc tot mai puțin bani. O problemă considerabilă pentru noi când vine vorba de atragerea personalului din toate statele membre. punem în pericol echilibrul geografic din cadrul agențiilor în acest fel. Aș dori să vă cer sprijinul acum că se restructurează acest coeficient de către Eurostat, am dorit și noi să participăm la crearea unui nou coeficient. Curtea de conturi a scos în evidență un peisaj diferit în ceea ce privește competențele IT, lucru de altfel care a reșit și astăzi, mai ales în ceea ce privește Um, IT-ul uh, de gestiune financiară și resursele umane și competențele lor în IT. Ne bucurăm că acum Comisia a permis agențiilor să-și folosească să folosească CISPER, care va fi pus în aplicare în peste 20 de agenții din 2019. S-a punctat și subiectul Brexit. Colegii de la EMA sunt aici, nu îi afectează însă doar pe ei. Este o problemă și pentru EFSA, pentru că ne bazăm foarte mult pe expertiza pe care o primim de la experții britanici în comitetele noastre de experți. Există riscul considerabil așadar de a pierde expertiză iar pentru alte agenții există riscul uh, diminuării veniturilor lor. Aș dori să vorbesc și de realizările agențiilor în ceea ce privește reducerea cu 5% a personalului, confirmată de Curtea de Conturi într-un raport publicat înainte de Crăciun. E vorba de acele agenții care au pus în aplicare reduceri de personal de 8,9% peste orice altă instituție. S-a înregistrat de asemenea progres în ceea ce privește serviciile partajate. Am făcut economii de 10,2 milioane de euro într-un interval de 10 ani, colaborând și partajând serviciile. Există, firește, un potențial enorm înaintea noastră pe care dorim să-l valorăm în anii următori. Pe viitor, am dorit să le cerem instituțiilor să E în calcul participarea agențiilor la negocierile CFM, mai ales având în vedere Brexit, pentru că acesta își va lăsa amprente asupra agențiilor. Credem că există trei căi posibile. Primul rând, vorbesc aici de servicii și capacități uh, partajate. Noi ne vom extinde resursele uh, umane de achiziții și vrem să sporească și jucătorii, nu doar uh, agențiile, Comisia, Consiliul și statele membre. Credem că, de pildă, a partaja serviciile cu statele membre ne va ajuta să devenim mai eficienți. După cum a spus și curtea, trebuie să facem față și unei diminuări a eficienței, de pildă, externalizarea auditului către o companie privată. Pentru noi a fost o pierdere de eficiență, nu e doar o problemă de finanțare, pentru că trebuie să plătim aceste întreprinderi, ci e și o pierdere de eficiență, pentru că trebuie să pregătim aceste întreprinderi private. Pentru noi nu a fost o idee bună. Ar trebui să revenim la portarea comună, unde se spunea foarte clar că ar trebui să fie sarcina curții de conturi și ar trebui să fie finanțată central de către curtea de conturi. Asta înseamnă că ne place munca curții de conturi și am vrea să revenim la curtea de conturi și nu să recurgem la aceste întreprinderi de pe piața privată, dacă pot să mă pronunț. Și acum uh, știu că mă apropiu de un subiect delicat pe termen lung. Am vrea să facem o diferență între resursele pe care le primim, care sunt rezultatul unei decizii politice, firește, și o altă pârghie, și anume flexibilitatea cu care putem folosi aceste resurse. S-a spus deja, dacă urmărim o reducere de personal de 5%, politic sună, poate sună foarte bine, însă poate avea consecințe ciudate. Din cauza acestor reduceri de personal, noi practic alimentăm industria americană a consultanților uh, și irosim banii contribuabilor. Ar fi mult mai simplu să recurgem la oamenii noștri decât să recurgem la consultanți. Dacă ne concentrăm pur și simplu la a număra personalul și nu a aprecia valoarea, vom face și pe viitor aceste greșeli. Iată de ce aș dori, aș dori să vă rog pe dumneavoastră și pe Consiliu și Comisia să trecem uh, la o abordare care să țină cont de valoare și de contribuție. Uh, Firește, la mijloc se află și sarcina de gestiune. Iată de ce agențiile au un serviciu de gestiune, să transforme, practic, contribuțiile în valoare. Facem încă o dată un apel și, de altfel, agenții ca EFSA și altele s-au uh, oferit pentru a face un experiment și pentru a miza pe această abordare bazată pe valoare. În ultimul rând, noi surse de finanțare. Credem că pe viitor, pentru noul CFM, prin uh, revizuirea regulamentului financiar, ar trebui să ne gândim, voi legislatorii și comi- legiuitorii și comisia ar trebui să se gândească la noi căi de finanțare pentru agenții pentru a permite taxe și posibilitatea de a ne spori resursele proprii în sectorul energiei și sănătății publice, așa cum prevede și tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Există exemple referitor la diferitele taxe pe care ar putea fi achitate de către industrie sectoarelor vizate și mai ales având în vedere Brexit, cred că ar fi util să deschidem agențiilor posibilitatea unor noi surse de finanțare. Mă, mă apropii acum de concluzie Salutăm concluzia instituțiilor că agențiile sunt entități juridice separate și că nu pot fi încadrate în cadrul unei abordări universale, ci trebuie să facă obiectul unei abordări de la caz la caz. Invit instituțiile să um, urmărească această abordare de la caz la caz. Firește, noi, agențiile, ne exprimăm disponibilitatea și dorința de a contribui și a lua parte la viitoare negocieri și discuții și mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Putem trece acum la raportorul nostru. Dați-mi voie să vă Oricum, haideți să ne limităm la punctul de pe ordinea de zi. Domnul Stace, eu nu sunt raportor pentru EFSA. Colegul meu, Intrek Tarand, este raportor. Aș vrea însă să reacționez la ce spunea domnul Or privind o parte din acele aspecte care apar în rezoluția orizontală privind descărcarea de gestiune. Urmăresc uh, pe deplin raționamentul dumneavoastră și sunt de acord cu cooperarea în cadrul agențiilor și ce s-a spus în acest sens. Știți acum că atunci când am fost la Parma, în iulie, când am avut întâlnirea cu agențiile și vorbeați de rețeaua agențiilor și coordonarea acestora și nevoia de a avea un angajat cel puțin cu normă întreagă care să se ocupe. Ați spus, chiar dumneavoastră, că știți că Parlamentul se află de partea dumneavoastră, nu s-a ajuns încă la un acord cu Consiliul. Vom relua exercițiul în acest an și să sperăm că cu ajutorul unor contacte personale cu colegii de la Comisia pentru Buget, cu președintele Comisiei pentru buget, sperăm că vom reuși să obținem acel sprijin pentru dumneavoastră. Acum, am avut, uh, am purtat discuții și cu directorii generali, mai ales în ceea ce privește coeficientul de corecție. Știm că o agenție se va muta la Amsterdam. Există altele, însă, un, alte agenții care s-ar vedea confruntate cu o situație în care condițiile lor de lucru s-ar înrăutăți. Am auzit uh, intervenția dumneavoastră, am ascultat-o cu mare atenție. mai ales în ceea ce privește rezultatele concrete obținute de la fondurile investite și că această reducere de 5% practic a fost inutilă pentru că ați fost uh, nevoiți să recurgeți la consultanți externi, o soluție de altfel destul de stranie, pentru că nu e întotdeauna mai ieftină. Și pentru lumea externă poate crea o... poate duce la neîncredere. Uh, Alții ar putea să vă întrebe, ar putea să scoată în evidență faptul că ceilalți consultanți, consultanți externi, sunt uh, consultanți independenți. S-ar putea totuși să vă confrunt, să vă vedeți uh, confruntat cu acest gen de observații. Acum, colegul meu, Indec Taran, cred că ar avea ceva de spus referitor la agenții. Da, nu vreau eu uh, să sar imediat că eu sunt uh, raportorul pe EFSA. Există aspecte pozitive în raport pe care aș dori să le scot în evidență în uh, ceea ce privește mai ales transparența și măsurile legate de proiectul uh, Terra, măsurile privind gestiunea riscurilor în limba mea are un alt uh, înțeles, se referă mai degrabă la uh, grăunțele de secară. De asemenea, interesant este să vedem cum instrumentele bazate pe dovezi permit un proces mai amplu de evaluare a riscurilor. Am trei întrebări specifice pentru ca cu ajutorul colegilor, ulterior, după ce și-au făcut și ei observațiile, să pot să redactez un raport și mai bun decât proiectul de raport. Am aflat că în multe situații s-a respins accesul la documente din cauza protecție intereselor comerciale. Mă întreb unde credeți că a fost rolul dumneavoastră în a reprezenta interesul publicului european și dreptului acestuia de a obține informații de pline sau a proteja aceste interese comerciale. În al doilea rând, după cum s-a amintit deja de membru Curții de Conturi, domnul Saciu și dumneavoastră, un punct important uh, pe care cam îl evităm este Brexit. Aveți uh, un plan uh, în acest sens referitor la activitatea agenției dumneavoastră care se ia, să țină cont de acest risc reprezentat de Brexit. Și în al treilea rând, am constatat că există un echilibru destul de bun de gen la agențiile dumneavoastră, în la agenția dumneavoastră. Din 10 persoane, din 10 angajați, 10 sunt, uh, din 10, cer scuze, 6 sunt bărbați și 4 sunt femei. A, nu, e invers, spune vorbitorul. Încă o dată, gândeam uh, în limba mea maternă estonă, pentru că nu avem uh, genuri, de fapt, în limba mea. Da, pentru că nu sunt evidente. Acum, în ceea ce privește personalul uh, din de nivel înalt de management, proporția e un pic alta. Acum nu mă înțelegeți greșit, dar credeți că putem aduce mai multe femei în bucătărie și bărbați în uh, management? Acestea sunt întrebările mele, aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Cred că asta este cea mai bună frază pe care ai fi putut să o folosești. Haideți, vă propun să facem după cum urmează. Mai întâi uh, Curtea de Conturi uh, care să răspundă la întrebările adresate și apoi uh, discutăm cu raportorii din umbră și cu ceilalți membri. Deci dacă ați putea să răspundeți la întrebările care au fost deja adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu foarte multe observații legate de ECA, în special. Uh, aceste sume care se transferă de la un an la altul uh, s-au menționat cele nejustificate în rapoartele noastre anuale specifice și asta este bine, dar uh, mai este și un, o, mai este și ideea că vom lucra în conformitate cu legislația, nu putem face altceva. Și deci legiuitorii la diverse niveluri, inclusiv comisia, sunt cei care trebuie să decidă modul în care putem descrie mai bine planificarea resurselor financiare, astfel încât să nu mai uh, arătăm uh, lumii din afară că bugetele agențiilor sunt mult prea mari, sunt uh, supradimensionate. Externalizarea auditorilor este o discuție eternă. Bineînțeles, nici pe noi nu ne mulțumește situația din prezent, pentru că în multe cazuri ar, trebuie să verificăm încă o dată tranzacțiile care au fost deja verificate de auditorii privați în ceea ce privește uh, conturile, trebuie să verificăm uh, conformitatea și respectarea legislației și o altă cale de urmat ar putea îmbunătăți situația, dar orice cale pe care o adoptăm uh, necesită resurse suplimentare pentru ECA și, pe de altă parte, ar trebui să avem mai multă încredere în auditorii privați. Nu sunt pe deplin de acord cu argumentul referitor la pierderea eficienței și anume că agențiile trebuie să-i învețe pe auditor cum să lucreze. Ar fi greșit să spunem că auditorii din uh, firmele private de audit uh, au personal atât de necalificat încât uh, nu este în stare să auditeze un, o instituție publică. Dar relația între auditori și auditați, în acest caz, ar putea fi discutată. Cum putem să punem presiune pe firmele private de audit uh, astfel încât să desemneze personal mai calificat pentru auditarea instituțiilor publice. Bineînțeles, nu suntem întotdeauna mulțumiți de firmele uh, private de audit care au fost uh, prelua- angajate prin contractele cadru ale Comisiei, dar acestea sunt subiecte care pot fi uh, îmbunătățite și nu vreau să intru în prea multe detalii în acest caz, pentru că din punctul meu de vedere chiar nu merită uh, Uh, atât de multă atenție din partea noastră. Flexibilitatea modului de utilizare a resurselor. Pot fi de acord cu multe lucruri care au fost spuse, în special în lumina analizei noastre legată de contractarea personalului în Agenția pentru Medicamente. Dar dacă ne uităm dintr-o perspectivă a gestiunii financiare sănătoase, Flexibilitatea nu mai este subiectul principal sau caracteristica principală a fondurilor uh, alocate. Se referă și la uh, fonduri suplimentare, la fonduri alternative. Deci uh, cea mai transparentă, cea mai curată modalitate de finanțare a unei instituții publice este exclusiv de la buget și colectarea celorlalte taxe impuse industriei care oferă servicii agenției respective uh, drept resurse eh, resurse proprii ale bugetului european. Deci asta ar fi cea mai curată cale de finanțare. Dar asta ține de legiuitor, bineînțeles. Și nu întotdeauna bună gestiune financiară este cea mai mare prioritate atunci când ești pus la colț de împrejurări, de realitate. Planificarea pentru cazurile de urgență și Brexitul. Noi am solicitat uh, acest lucru din partea agențiilor, să introducă asta în bugetele lor și vom cere asta din ce în ce mai strict, pentru că uh, modul în care va evolua situația cu Brexitul va deveni din ce în ce mai clar pe parcursul acestui an. Deci, poate chiar și în acest an s-ar putea să apară niște evenimente post-bilanț uh, contabil pentru, uh, în care le vom cere oamenilor să uh, Introduc uh, cifrele în uh, liniile bugetare respective. Eu cred că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate, sau cel puțin așa am încercat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, în numele agențiilor, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Uh, nu au fost foarte multe întrebări adresate în general agențiilor și vreau să-i mulțumesc domnului Stas pentru sprijinul domniei sale mai ales uh, în ceea ce privește biroul de sprijin și uh, problemele legate de independență. atunci când agențiile sunt obligate să externalizeze activitatea către firme private. Dacă îmi permiteți, o să revin un pic la auditul extern. Poate nu e cea mai mare prioritate, sunt de acord cu membrul curții, dar noi suntem de părere că este sarcina uh, curții să uh, Uh, găsească personal și să-l financeze. Înțelegem că și curtea are probleme cu uh, finanțele, dar uh, ar fi preferabil să finanțăm ECA în loc să finanțăm firmele private de audit, pentru că asta ar crește eficiența întregului proces. Știu că pare un pic ciudat că un organism european ar finanța un alt organism european, dar pe de altă parte plătim și serviciile Comisiei Europene, deci este o procedură relativ normală între agenții și comisie. De ce n-am putea pur și simplu, dacă e nevoie, să plătim serviciile ECA, deși noi credem că ar trebui să fie finanțate acestea prin bugetul Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la raportorii din umbră eh, și la ceilalți membri și, în primul rând, domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumiri speciale Curții de Conturi. Este o plăcere să vă vedem aici și mi se pare că sunteți foarte entuziasti și asta se, se vede, că ați intrat în, în amănunte. Și asta e întotdeauna foarte bine. Vreau să vă întreb, domnule președinte, cum vom uh, organiza lucrurile? Deci, vom avea mai multe runde de întrebări pentru că am foarte multe întrebări pentru această agenție. Deci facem toate întrebările acum într-o singură, într-un singur calup. Bun. Am câteva întrebări pentru uh, rețea. În primul rând, o să mă întorc un pic la uh, cerința de reducere de 5%. Aș putea să fiți extrem de sincer și să spuneți lucrurilor pe nume. Cât de sensibil este acest exercițiu și, mai important, din moment ce în momentul de față a început, este deja oarecum în derulare, așa cum ne-ați explicat. Dar pe viitor, pentru că vom reveni la asta și cu CFM-ul va deveni un punct foarte important, uh, ne puteți oferi niște linii directoare. Dacă asta nu e cea mai bună cale, atunci ce ar trebui să fie luat în calcul în mod specific? Sau cu alte cuvinte, cum putem să evaluăm și să prioritizăm între diversele agenții, pentru că avem zeci de agenții și sarcina noastră este extrem de dificilă să stabilim o prioritate a acestora de dinainte și atunci ar fi util să înțelegem acest lucru mai bine. În al doilea rând, și asta este important pentru mine în mod special, pentru că nu auzi foarte multe pe tema asta, Au, sau auzi, dar după aceea se îngroapă lucrurile. Devansarea calendarului pentru descărcările bugetare. Iarăși, trebuie să fiu extrem de sincer. Este destul de frustrant pentru toată lumea din această sală Mie mi se pare că munca noastră este una foarte importantă și intrăm în aceste lucruri ritualizate. 90% din lucruri au fost deja aproape rezolvate când discutăm, la momentul când discutăm noi. Și atunci, de ce ar fi nevoie, din perspectiva dumneavoastră, ca să facem acest lucru odată pentru totdeauna. Știu că este un proces extrem de complex și necesită chiar o revoluție, dar din perspectiva dumneavoastră, cum am putea rezolva calendarul? astfel încât să avem vești mai recente și să nu mai discutăm doar de anul precedent și de anii de dinainte. În al treilea rând, Ar fi extrem de util, de asemenea, pentru noi și pentru raportorul cont pentru cadrul financiar multianual să înțeleagă și să știe cât mai multe cu putință despre modul dumneavoastră de cooperare cu Comisia, care sunt discuțiile pe care le aveți uh, în pregătirea următorului CFM, mai ales uh, în ceea ce privește viitoarele modele de finanțare. Dacă ne-ați putea spune un pic mai multe despre asta, mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dali. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimați reprezentanți ai agențiilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc agențiilor pentru răspunsurile cuprinzătoare la întrebările legate de descărcarea bugetară pentru 2016. După ce am citit și analizat răspunsurile date de agenții, uh, am o imagine pozitivă și aș vrea să mă refer la mai multe aspecte. În primul rând, în ceea ce privește includerea principiului de eficiență în uh, operațiunile zilnice ale agențiilor, am înțeles că se pune accentul pe instrumente de îmbunătățire a performanței și de responsabilitate și că acest lucru s-a realizat. În al doilea rând, uh, Agențiile au consolidat uh, eficiența partajării de resurse între ele și cu instituțiile europene. Un instrument dedicat pentru uh, licitațiile pentru achizițiile publice comune și pentru partajarea resurselor a fost dezvoltat în 2016 și a fost consolidat în 2017 de către agenții. Uh, Eforturile au dus la o creștere a numărului de servicii partajate între agenții și la economii adecvate, economii pe măsură. În al doilea rând, în ceea ce privește prevenția, așa cum au arătat și raportorii și managementul conflictului de interese și transparența, 90% dintre agenții au o performanță destul de bună au o politică internă cuprinzătoare pentru gestionarea conflictului de interes, care se aplică tuturor categoriilor de personal, inclusiv cel extern, uh, interimar sau detașat. Deci, experții național detașați. Cu toate astea, încă mai există lucruri care trebuie să fie clarificate și acum o să încerc să vă atrag atenția asupra unor întrebări specifice, unor puncte specifice pentru fiecare agenție. Mai întâi, Vreau să mă refer la primul uh, set de întrebări pentru EFSA, pentru directul uh, executiv al EFSA, care conduce rețeaua de agenții în acest an. Dar aș vrea să am uh, răspunsul și de la celelalte agenții achizițiile publice rămân în continuare un uh, punct sensibil. Care este uh, evaluarea dumneavoastră? De ce sunt atât de multe agenții care fac uh, greșeli în ceea ce privește achizițiile publice? Și cum ați corecta măcar greșelile cele mai mari? Celălalt grup de întrebări se adresează uh, Frontex. Știm că recent Frontex a fost o multă presiune organizațională recent poate mai mult decât oricând în existența sa de până acum. Totuși, cum ați descrie anul 2016? Care sunt provocările specifice cu care v-ați confruntat în 2016, având în vedere criza refugiaților și a migranților? Și cel mai important, ce ați face altfel acum, uitându-ne în urmă spre 2016? Agenția Europeană a Medicamentului s-a confruntat cu Uh, provocări organizaționale în 2016, pentru că a trecut prin două reorganizări majore de, din 2014 și până acum, inclusiv la nivel de management la cel mai înalt nivel. Și putem uh, spune că n-a fost un succes uh, pe toate planurile. Cum ați încercat să rezolvați problema și ce ați făcut și ce ați face diferit acum dacă ați reîncepe o asemenea reorganizare? Și ultima întrebare este pentru toată lumea. Sumele transferate de la un an la altul uh, sunt un subiect care afectează toate agențiile. Vreau să știu dacă se vor face raportări legate de aceste uh, sume transferate și dacă da, cum și dacă împărtășiți bune practici uh, și dacă ne-ați putea da exemple legate de aceste sume transferate de la un an la altul uh, Acum, domnul Sarvama, uh, aveați două întrebări specifice pentru agenții. Vă rog. Da, mulțumesc. Mai aveam încă două întrebări. Una este pentru Frontex. Așa cum uh, a menționat și domnul Ul, coeficientul de corecție de două treimi, înțeleg că este o problemă pentru dumneavoastră. Și ar fi extrem de util să auzim mai multe. Deci cum apare acest coeficient? Cum faceți față acestei probleme? De asemenea, pe lângă EASO, trebuie să spun că și Frontex a avut cel mai mare număr de, obse- de observații în uh, raportul anual. Sunt mare fan al uh, Frontex și știu că faceți o treabă foarte bună și îmi pare rău să văd asta pentru că nu e primul an în care Frontex uh, Uh, este în fruntea clasamentului, dacă nu chiar pe primul loc, măcar în primele 3-5 locuri în ceea ce privește problemele. Deci aș vrea să aflu explicațiile dumneavoastră. Știu că ați avut uh, foarte multă muncă în 2016, că a fost îngrozitor, dar dincolo de această explicație, ar mai fi și o altă explicație pentru aceste nouă observații făcute la modul general? Acum EFSA, pe scurt, o singură întrebare Comisia, în verificarea sa de fitness, care tocmai a apărut vinerea trecută, a uh, spus că EFSA este afectată negativ de regulile de confidențialitate foarte stricte care uh, apar ca netransparente în fața publicului și vreau să știu cum dorește agenția să rezolve această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sarvamovi za jeho poměrně velikánské množství. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Sarvama pentru numărul de întrebări pe care le-a adresat a acoperit uh, două dintre întrebările pe care vreau să le pun și eu. Întotdeauna cred că este bine dacă cineva uh, tratează un subiect pe o perioadă lungă de timp și eu am uh, vizitat opt uh, agenții anul trecut, unele pentru a treia oară chiar, și trebuie să spun că am văzut uh, multă mișcare în cadrul agențiilor și am văzut că există atât evoluții pozitive cât și evoluții negative. Cred că, firește, Curtea de conturi a identificat și o serie de tendințe negative. În primul rând, acei angajați cei mai capabili pleacă, doamnelor și domnilor, în ziua de astăzi agențiile sunt într-o situație destul de proastă, pentru că angajații cei mai competenți pleacă în sectorul privat, deoarece aceste agenții nu le pot oferi contractele adecvate. Un alt punct care cred că nu s-a amintit se referă la transferul acelor agenții și la cum uneori personalul se repartizează între aceste agenții. Cred că cine urmărește evoluția personalului, evoluția fluxurilor de resurse umane, poate, trebuie să poată lucra în acest sens, pentru că tot mai multe agenții văd cum uh, pleacă acest personal. În continuare, în ceea ce privește rețeaua agențiilor, cred că aici trebuie să facem un efort suplimentar pentru a împărți practici, uh, bune practici, pentru că există anumite agenții care sunt uh, fruntașe în ceea ce privește comunicarea, de pildă Frontex, și am îmbunătățit semnificativ comunicarea și EASO a făcut un efort remarcabil. Lucrurile nu stăteau deloc așa în trecut. Cred că aceste agenții fac un efort de a publica tot mai mult și tot mai bine. În plus, aș dori să vorbesc aici și de pregătire în cadrul uh, agențiilor și de consolidarea capacităților. Uneori am impresia că există momente când lucrurile merg bine și momente când lucrurile merg prost. Din cauza lipsei de pregătire. Și am văzut acest lucru în uh, cadrul crizei migratorii. Acolo poate aveam nevoie de mai multe informații. În continuare, subiectul acelor grupări de agenții, acele clusters. Mă ocup de acest subiect deja de bună vreme. Și de fiecare dată când discutăm despre descărcarea de gestiune, constatăm cum uh, trebuie să ne concentrăm pe anumite puncte, pe anumite blocuri de activitate și cred că ideea clusterelor e una bună. De asemenea, cred că Deja întrebările celelalte pe care doream să le adresez au fost adresate, așa că vă las uh, timp pentru a răspunde. Cred că dumneavoastră ați fost ultimul uh, vorbitor, de fapt. Voiam să vă rog să reveniți, dar mai aveți vreo întrebare? Ik denk dat er een misverstand was. Ik, ik had eh, de volgorde eigenlijk niet zo goed begrepen. Cred că poate a existat o neînțelegere. Am crezut că mai întâi o să discutăm despre rețea și apoi o să discutăm despre fiecare agenție în parte. Deci eu n-am făcut nicio introducere despre agenție și am niște întrebări specifice. Uh, Cred că colegii au adresat întrebările adecvate, dar aș dori să pot pune și eu câteva întrebări. Deci aș putea să adresez întrebările Frontex și Agenției Europene a Medicamentului și atunci cu adevărat se vor fi adresat toate întrebările. Uh, deci îmi cer scuze că am venit un pic uh, mai târziu, dar n-am înțeles foarte bine. Mai întâi, pentru Frontex. Știu că 2016 a fost un uh, an special, un an deosebit pentru dumneavoastră, pentru că ați avut noile definiții și știu că ați trecut uh, printr-o presiune majoră, având în vedere ce s-a întâmplat. Am ținut cont de ceea ce a spus Curtea de Conturi și de uh, Uh, faptul că un număr de observații care au fost făcute în 2013, 14, 15 au fost deja rezolvate. Ne puteți spune când veți rezolva toate observațiile care au fost uh, adresate în 2013, 14 și 15? A doua întrebare. Pe 5 octombrie finanțați Uh, returnările naționale, dar din ianuarie până în octombrie această finanțare trebuia să se facă doar în conformitate cu noul regulament. Mi s-a spus că s-au folosit pentru asta 3,6 milioane de euro o sumă care nu ar fi trebuit să fie cheltuită. Cum ați rezolvat acest lucru și cum ați discutat cu Curtea de Conturi pentru a vedea cum se poate rezolva problema? A treia întrebare. Aveți 365 de oameni în prezent și aveți nevoie de 1000, aveți nevoie de asemenea și de alte birouri, de birouri suplimentare. Și asta este o provocare uriașă. Care este situația? Care sunt problemele pe care le aveți în recrutarea personalului? Și care sunt problemele în obținerea unui nou sediu în Varșovia? Mai mult, acest coeficient de corecție este de 66,7% pentru uh, personal și pentru mult personal nu este destul de atrăgător. Care este planul dumneavoastră de a depăși acest uh, obstacol? În ceea ce privește Agenția Europeană a Medicamentului, faceți o treabă excelentă și ne-ați oferit un uh, rezumat foarte bun al serviciilor oferite în 2016, dar ECA spune că unele dintre observațiile făcute în 2014 încă nu au fost rezolvate. Cum intenționați să le rezolvați? și să vă asigurați că, sunt, uh, că vor fi aplicate în 2018. Există și mai multe observații din partea Curții de Conturi în ceea ce privește neregulile legată de achizițiile publice pentru hoteluri. Miile de oaspeți care vin și își aduc uh, expertiza din alte țări și se pare că agenția dumneavoastră și Curtea de Conturi nu sunt de acord în această privință. Curtea a spus că 1,2 milioane reprezintă o cifră care este în neregulă. Și a treia întrebare este legată de Brexit. Știm cu toții că sediul actual din Londra este închiriat și contractul cred că este valabil până în 2039. Deci este un cost uriaș. Dar în același timp, Regatul Unit a spus că aceste costuri vor fi acoperite. Dar care este situația? Ne puteți da mai multe detalii? Acestea sunt întrebările pe care le-am avut. Mulțumesc. Thank you. Um, let's try and do it this. Haideți să procedăm așa. V-au fost adresate uh, o serie de întrebări uh, agențiilor, în mod specific. Poate ar fi mai bine să uh, Uh, le dăm uh, cuvântul reprezentanților uh, agențiilor ca să răspunde, după aceea reprezentantului rețelei și apoi... Deci poate domnul Hoel poate să înceapă numele EFSA pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate, deci cele legate de EFSA. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Tarand a părăsit deocamdată sala. El ne-a pus o întrebare, deci poate ar fi bine să dăm cuvântul EMA sau Frontex întâi. Da, sperăm că se întoarce. Da, poate Emma. Acum, <clears throat> mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, adresate uh, câteva întrebări legate de conflictul de interese de la Emma. Bineînțeles că este o chestiune care uh, e în curs. În urmă cu câțiva ani a existat un raport al Curții de Conturi și de atunci încoace am uh, constatat uh, îmbunătățiri. Sigur că dacă ne uităm la echilibrul între uh, experiența științifică uh, de cea mai mare uh, calitate și uh, restricțiile necesare, bineînțeles că trebuie să ținem cont de nivelul de luarea deciziilor la nivel de experți. Mai mult, în martie, anul curent, publicăm Uh, un raport cu privire la independența cercetătorilor care sintetizează toate realizările obținute și măsurile pe care le-am luat în acest domeniu. Uh, am menționat și raportul Ombudsmanului European uh, care cerea măsuri suplimentare. Deci această propunere e discutată de Comitetul de Management din martie și după aceea raportul va fi obligat cu recomandări de punere în aplicare. În ceea ce privește reorganizarea uh, în agenția noastră, s-a făcut aluzie la ce s-a întâmplat în 2014. Am intervenit în două domenii, în domeniul informatic și al administrației, deci uh, pentru că nu am fost uh, pe deplin satisfăcuți în legătură cu organizarea, am continuat cu o reorganizare și aceasta și pentru a respecta cerințele uh, din regulamentul financiar cu privire la programare și avem uh, acum o uh, strategie care merge până în 2020 cu obiective pentru o abordare mai sistematică în ce privește gestionarea competențelor, inclusiv, inclusiv prin uh, introducerea unui uh, instrument pentru a face o cartografiere a Uh, competențelor, ținând cont și de analiza uh, săvârșită până acum, inclusiv în ce privește recrutarea. Bineînțeles că uh, totul va fi supus unei presiuni suplimentare având în vedere Brexitul și eventualele probleme cu personalul, chiar dacă în ce privește funcționarea ne vom muta într-o țară în care sperăm să Uh, găsim personalul de calitate. Totuși, în urma studiului din uh, septembrie, ne-am dat seama că 81% uh, dintre colegi se vor muta cu noi, vom pierde 200 de colegi. Sigur, dacă rămânem la 19-20%, aceste procente vor fi ușor de acoperit, dar sigur că totul depinde de domeniul, din domeniul Uh, din care uh, colegii ne părăsesc, dacă e vorba de uh, informaticieni sau de auditori, va fi ușor, dar dacă avem nevoie de experți, de cercetători, atunci va fi mai greu. Deci va trebui să fim pregătiți pentru Brexit, să ne întâlnim cu colegii și să discutăm cu fiecare să vedem dacă intenționează să vină cu noi la Amsterdam sau nu. În ceea ce privește licitațiile și ce vom face pentru următoarea fază, după ce ne vom uh, muta la Amsterdam, vom organiza licitații publice, deci uh, ne vom asigura că se respectă regulile europene în domeniul licitațiilor. Uh, tot în contextul Brexit, aș dori poate să spun că cifrele pe care vi le-am furnizat în răspunsul nostru de la chestionarul din iulie au fost depășite de evenimente, nu în ceea ce privește sumele pe care agenția Uh, va trebui să le plătească, uh, având în vedere contractul uh, din piața Churchill, ci costurile de mutare la Amsterdam, pentru că acum vedem mai bine știm care vor fi plățile care vor fi asumate de către statul gazdă. Dar așa cum spunea domnul Stas, va trebui să ținem cont și de faptul că avem un contract actual de închiriere care va expira în iunie 2029 și avem trei opțiuni. În primul rând, să apelăm la un consultant uh, imobiliar uh, pentru a reînchiria sediul respectiv. Deci, <clears throat> să ne uh, transferăm drepturile înspre o uh, parte terță, deci să cedăm uh, drepturile de uh, închiriere pe o, perioadă, pe o perioadă determinată. E o primă opțiune. A doua opțiune e să negociem cu proprietarul actual și a treia opțiune Uh, tot în urma uh, dezbaterilor cu uh, secretarul general al Comisiei Europene, am avut dezbateri cu autoritățile europene, cu, cu autoritățile britanice. Avem prevăzut o ședință în februarie și vedem cum ne pot ajuta să ne mutăm în statul gazdă. <clears throat> Mulțumesc. Aș dori să rog reprezentantul Frontex să răspundă la întrebările care vizau Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. existat o întrebare legată de Euro 2016. Eu aș spune că a fost un punct de cotitură uh, datorită crizei migrației și de securitate, deci a problemelor de la granițele externe ale Uniunii Europene. Deci, la sfârșitul 2015, uh, Comisia a propus un nou mandat uh, pentru agenție iar în iunie 2016 mandatul a fost finalizat și am avut uh, și un acord politic. Între timp a trebuit să uh, facem față unor misiuni uh, care nu erau cuprinse în mandatul actual și vă pot da și câteva exemple. De pildă, în domeniul returnărilor, și au existat și întrebări legate de returnări, am constatat că așteptările erau foarte mari, atât uh, politice cât și de altă natură. Și a trebuit să găsim modalități de a soluționa criza cu care ne confruntam. Mai bine de 1,2 milioane de migranți uh, Uh, ilegali au sosit în Uniunea Europeană în 2016, uh, deci mai mult de 1,2 milioane de persoane. Și nu toate aceste persoane aveau drept la permis de ședere. Și întrebarea logică a fost și mai este și în Europeană, uh, care este politica de returnări pe care dorim să o aplicăm? Autoritatea bugetară europeană ne-a acordat 60 de milioane de euro pentru 2016 în acest scop. Evident, a fost nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a ajunge la o abordare mai coordonată între toți factorii implicați și mă refer la statele membre, la agenție și la comisie. Însă, noi am uh, reușit să folosim 40 de milioane din cele 60 de milioane de euro care ne-au fost puse la dispoziție și am reușit să Uh, creștem masiv numărul de uh, zboruri de returnare. 230 de zboruri de returnare au fost uh, asigurate într-un an. Deci, a trebuit să ne punem de acord asupra definiției, deci în ce constă un astfel de zbor comun de returnare. Și în raport, uh, în raportul Curții de Conturi, uh, există câteva elemente de răspuns. Aveam banii la dispoziție, avem, aveam așteptările politice și uh, nevoile operaționale, dar a trebuit să ne punem de acord în legătură cu faptul că un astfel de zbor este organizat în interesul comun Uh, al zonei de libertate de mișcare, ceea ce înseamnă că dacă într-un stat membru există un număr foarte mare de uh, migranți ilegali, există un interes comun al Uniunii Europene și al statelor membre ca aceste persoane să fie returnate în țara de origine. Vă mai pot spune că am mai avut de-a face cu alte provocări mă gândesc la uh, numărul mare de personal din 2016, personal suplimentar. A fost uh, vorba de o majorare cu 76 de posturi, deci am avut 76 uh, de noi colegi în urma deciziei uh, autorităților uh, bugetare. Dar, odată cu acest personal, toată lumea se aștepta ca uh, agenția să uh, obțină rezultate și pentru domenii care nu fac parte din mandatul său. Vă pot da câteva exemple din domeniul controlului de securitate și al uh, consultării sistemului de informare Schengen, SIS. În noiembrie 2016, Consiliul JAI a publicat uh, concluzii prin care încuraja Frontex și Europol să sprijine autoritățile din Italia și Grecia din hotspot pentru a efectua acest uh, security screening, deci aceste, aceste controle de securitate efectuate asupra migranților. Dar aceste uh, controle au fost prevăzute în mandatul agenției doar în anul de după. Deci putem spune că anul 2016 a fost un moment de cotitură care a pregătit însă Uh, o gestionare mai bună și mai puternică a granițelor externe ale Uniunii Europene. Mi s-a mai pus o întrebare. Dacă mai sunt și alte subiecte pe care aș dori să le menționez în contextul anului 2016. Cred că creșterea de personal și coeficientul de corecție, m-am referit deja la aceste aspecte, ce vă pot spune e că, într-adevăr, am avut uh, un coeficient de corecție foarte redus, 70% respectiv. Felul în care s-a concretizat uh, acest coeficient de corecție e că nu există un echilibru geografic. Cred că e în interesul tuturor statelor membre să constate faptul că în agențiile europene trebuie să existe și un criteriu al uh, echilibrului geografic când e vorba de, re, de recrutare. Și mă gândesc și la misiuni și la uh, sarcini care sunt delicate și percepute ca fiind uh, delicate, mai ales în ce privește suveranitatea unor state membre, pentru că agenția noastră face, deci are activități de aplicare a legii, de control al Um, granițelor externe și așa mai departe și deci e nevoie în mod clar de echilibru geografic. Cum ne putem asigura că se asigură acest echilibru e că trebuie să găsim o soluție, respectiv cei care acceptă să lucreze la sediul de la Varșovia nu trebuie să se simtă pedepsiți uh, de către acest coeficient de corecție. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu sediul și cu provocările pe care le-am avut, am reușit deocamdată să avem uh, birouri suplimentare în uh, clădirea în care avem sediu. Din fericire, chiar lângă clădirea actuală s-a inaugurat încă o clădire, deci sperăm să ne putem întinde și acolo și vom reuși să găzduim uh, mie, uh, deci mie de mm, colaboratori în aceste uh, două clădiri până când se va inaugura noul sediu de la Varșovia. Și astfel ajung la întrebările legate de comentariile efectuate de către Curtea de Conturi. A existat un, o recomandare legată de faptul că trebuie să ne punem de acord cu privire la acordul privind sediul. Acest acord a fost semnat anul trecut, a fost uh, ratificat de către autoritățile polone și a intrat în vigoare în 1 uh, noiembrie anul trecut. În consecință, guvernul polonez a transferat uh, această proprietate, deci terenul respectiv, agenției de la Vașovia și uh, vom uh, um, lansa un apel autorității bugetare pentru a construi uh, clădirea pentru noul sediu pe acest teren. Au mai fost uh, o serie de comentarii formulate din 2013 încoace de către Curtea de Conturi. Eu sper că în urma schimburilor uh, permanente pe care le-am avut cu Curtea de Conturi, sperăm ca aceste chestiuni pendinte să fie soluționate până la uh, sfârșitul auditului 2017. Mulțumesc pentru atenție! Poate puteți uh, răspunde totuși întrebării domnului Tarand. Sperăm că ne ascultă de pe internet sau se uită la televizor. Uh, foarte pe scurt, dacă se poate, și după aceea putem să răspundem la întrebările orizontale care au fost puse uh, pentru uh, rețea și dau cuvântul domnului Hațu de la curte să facă concluziile finale și după aceea vom da cuvântul din nou raportorului. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, revin la cele trei întrebări pe care ni le-a adresat domnul Tarand. Echilibrul de gen în personalul de conducere, în echipa noastră avem patru membri, doi bărbați, două femei, deci lucrurile stau destul de bine. Uh, deci e jumătate, jumătate uh, la nivel de conducere, 64% uh, din agenție sunt femei, restul bărbați. Avem o problemă la nivel de director executiv pentru că e greu să respecte aici echilibru de gen. S-a referit și la Brexit. Un plan de urgență, da, bineînțeles că uh, pregătim acest plan de urgență pentru Brexit uh, în ce privește, ce privește pe experți. 13% dintre experții noștri provin de, din uh, Regatul Unit, e o sumă mare, și negociem și cu uh, statele membre să vedem dacă ne pot pune la uh, dispoziție uh, experții. Sigur, dacă nu există un acord cu Regatul Unit, ca să Uh, îi uh, recrutăm pe experții noștri pentru uh, activitatea științifică. Cred că ar fi soluția ideală din punctul meu de vedere. De deci, 64% sunt britanici și sperăm să putem să prelungim contractele și apoi în ce privește noile cereri avem un schimb de date pe, cu agenția privind normele alimentare. Sigur că totul depinde de negocieri, dacă Regatul Unit va mai face parte uh, din uh, acest domeniu al bazelor de date privind securitatea alimentară. A treia întrebare, poate cea mai dificilă, îl reprezintă accesul la documente dacă ne-a fost refuzat sau nu, dacă protejăm uh, interesele comerciale ale industriei și care e implicația asupra reputației noastre. A fost o întrebare care a fost uh, pusă și de către domnul uh, Sarvama. Uh, da, uh, în calitate de instituție europeană, noi trebuie să respectăm legislația europeană. Nu putem să încălcăm uh, legislația europeană. Iar legislația europeană e un echilibru între transparență și protecția proprietății intelectuale, a drepturilor de proprietate intelectuală. Iar noi, EFSA, am preferat să publicăm tot ce folosim pentru, evalu- pentru evaluările noastre specifice, pentru că pe asta se bazează știința. Deci ea trebuie să fie publică, transparentă, să fie supusă controlului și să fie uh, contrazisă dacă greșește. Dar totuși există și legi de uh, protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și a spune că, din păcate, legiuitorii au lăsat la latitudinea EFSA să hotărască dacă Uh, aceste cereri de confidențialitate sunt uh, confidențiale sau nu. E o chestiune până la urmă nu științifică, ci de uh, concurență. Și nu știm dacă avem competența necesară să tranșăm, deci să luăm o decizie. Deci ne confruntăm cu o situație în care trebuie să luăm aceste decizii. Noi încercăm să punem mare accent pe transparență, pe cât posibil, iar dacă Parlamentul consideră că societatea își dorește și mai multă transparență, atunci noi suntem primii care am dorit să dăm curs, dar am avea nevoie de uh, un, nou, uh, un nou cadru juridic. Dar e la latitudinea dumneavoastră a legiuitorilor, pentru că noi ne aflăm în într-o uh, situație uh, neplăcută în care suntem uh, acuzați că nu respectăm dreptul de proprietate intelectuală, pe de o parte, sau că suntem uh, insuficient de transparenți. Președintele, uh, doriți să faceți câteva Uh, să trageți câteva concluzii în numele uh, rețelei. Dar domnul Sarvam a pus câteva întrebări uh, dificile. Nu pot să răspund la ele într-un minut, dar voi încerca. A pus o întrebare legată de procentul minus 5%. Uh, da, într-adevăr, a trebuit ca noi, instituțiile europene, să arătăm că dorim să contribuim la economiile uh, din Europeană, dar noi considerăm că această abordare de tip uh, calapod e greșită. Cred că trebuie să uh, ținem cont de situația fiecarei agenții și, în funcție de domeniul uh, agenției respective, să se facă economiile necesare. Și am mai spus acest lucru Uh, dacă o agenție folosește resursele, atunci ar trebui să avem o abordare bazată pe, pe, pe, pe rezultate și nu doar pe contribuție. Calendarul pentru descărcare, știți că așteptăm uh, raportul Curții de Conturi, care e publicat uh, cam în luna septembrie și după care trebuie să dăm răspunsuri la întrebări de la raportori. Deocamdată nu știm cum va arăta situația, poate că ar fi mai bine să discutăm, să vedem cum putem să eficientizăm acest proces. Da, într-adevăr discutăm cu Comisia la nivel uh, tehnic în legătură cu următorul CFM, dar nu suntem uh, implicați pe deplin în această dezbatere politică și am dorit să ne aducem o contribuție mai uh, puternică noi rețeaua agențiilor. Mă opresc aici, domnule președinte. Știu că nu am răspuns la toate întrebările, însă știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, președintele. Sunt sigur că dacă colegii nu sunt uh, mulțumiți, uh, vor reveni. Uh, domnule Zațus, dacă vreți să trageți câteva concluzii, dar foarte pe scurt, dezbaterea de până acum arată că descărcarea este un exercițiu mult mai vast. Nu e vorba doar de un audit efectuat de Curtea de Conturi în legătură cu respectarea obligațiilor financiare, ceea ce mă mulțumește, mă bucur de faptul că Parlamentul încearcă să dezbate chestiuni mai vaste legate de activitatea agențiilor. Sigur că din perspectiva auditorilor constatăm că contribuția noastră este sigur importantă, însă nu reprezintă tot din uh, activitatea agențiilor. Și m-aș referi și eu la acest procent de 5% de tăierile de personal – Luna viitoare se va discuta la Con, și colegul meu, uh, Pietro Russo, va discuta uh, situația și care este poziția noastră, care sunt uh, rezultatele studiilor noastre. Aș dori să mulțumesc rețelei agențiilor și tuturor agențiilor pentru cooperarea foarte strânsă. Nu au fost emise prea multe critici la adresa curții de conturi. Ceea ce arată că putem coopera foarte strâns și foarte bine și aștept cu nerăbdare cooperarea și pe viitor. Și aș dori să mulțumesc și uh, colegilor de la Comisia Cont pentru o dezbatere amănunțită legată de agenții și de uh, raportul nostru anual. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stas. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte succint. Aș dori să mulțumesc rețelei europene și îndeosebi domnului Îl pentru colaborarea constructivă cu toate agențiile. Am avut ocazia de a ne întâlni la Parma. Am organizat întâlniri separate de asemenea cu multe persoane. Am învățat foarte mult și pot să vă spun că raportul nostru va fi prezentat joi 25 și vă spune de pe acum că este o evaluare pozitivă, vrem să facem presiune politică acolo unde asta aceasta e necesară, dar mai ales să facem recomandări tuturor rețelelor în ceea ce privește problemele existente, cât și să scoatem în evidență faptul că dumneavoastră faceți o muncă excelentă, deosebit de utilă și sperăm că aceste recomandări să fie cât se poate de folositoare pentru munca dumneavoastră viitoare. Mulțumesc, domnule Stas. Uh, ai amintit calendarul, dragi colegi, puteți găsi acest calendar complet în buletinul de informare al cont. Le mulțumesc invitațiilor noștri, firește agențiilor individuale pentru efortul lor excelent. Vă mulțumesc și încheiem astfel acest punct Trecem la punctul 5, care se desfășoară cu ușile închise. Îi rog așadar pe aceia care nu trebuie să fie